Deci, so. uh... Așadar, ea, domnul Winkler, am uh, două cereri de adresat uh, către interpret. Spune domnul președinte dacă mă puteți ajuta să depășim un pic timpul și apoi raportorii din umbră vă rog să vă mărginiți uh, intervenția la strictul necesar pentru că, oricum, doamna raportor a spus că va accepta toate sugestiile. Primul rând, domnul Salafranca, PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl scuz pe colegul uh, Fisas, care transmite și pe această caldă felicitări uh, doamnei raportor. Dânsul uh, sprijină linia menționată, vor exista amendamente care vor îmbogăți această strategie. Colegul meu va prezenta într-adevăr amendamente uh, care să îmbogățească, vă spunem, această strategie UE-Africa și cu accent pe ajutorul pentru dezvoltare, mai cu seamă. În concluzie, aș dori să repet faptul că aceasta nu face decât să completeze raportul lui Moris Ponga în uh, comisia, de la Comisia ADV și sperăm că vom, exista, vom avea un echilibru aici. Mulțumesc foarte mult, ECR. Mulțumesc foarte mult. Mulți vorbesc în numele vicepreședintelui nostru, care a avut uh, foarte multe comentarii de prezentat dar pe scurt ECR-ul uh, vă urmează în toate recomandările și în conținutul pe care l-ați prezentat. Mulțumim pentru ce ați făcut până acum pe acest raport. E bine că ați implicat și uh, sectorul privat în aceste eforturi. Cum să sprijinim consolidarea capacităților în aceste țări, așadar și dezvoltarea să nu mai fie ceva uh, imprevizibile și să aibă um, o dimensiune mai productivistă, inclusiv în cadrul agriculturii. Și mi s-a spus să vă transmit că dacă o veți tot așa, vom menține și noi uh, sprijinul nostru. Doamna Lalan, domnule președinte, dragi colegi, uh, Mă bucur că pot să discut astăzi în legătură cu acest subiect atât de important. Relația UE-Africa este esențială și prosperitatea și securitatea pe cele două continente sunt strâns, strâns legate. În primul rând vreau să salut uh, uh, um, munca domnului Ponga de la DV și ca și el cred că conceptul de reziliență a țărilor africane poate să se regăsească în centrul atenției și activităților noastre. Vreau să o felicit pe doamna Maria Arena, raportor pentru aviz INTA, pentru că pune accentul pe rolul pe care comerțul poate să-l joace în cadrul acestei noi strategii. Aș face câteva completări și voi depune și amendamente în numele grupului meu, grupul ALDE. În primul rând, trebuie să răspundem la o întrebare, și anume cum comerțul poate să fie în beneficiul Africei și ale dezvoltării sale economice. Știm că comerțul este un vector al creșterii economice, însă comerțul și dezvoltarea nu sunt neapărat legate indisociabil. Uh, multe economii africane sunt uh, puțin diversificate, vulnerabile, puțin dezvoltate, depind mult de fluctuațiile pe piața materiilor prime internaționale și există și alte uh, trenduri. Trebuie să înțelegem mai bine uh, cum evoluează anumite uh, tendințe și să formăm forma mai bine pe experți și pe politicieni. Iar uh, Comisia Europeană, în cadrul strategiei sale Aid for Trade, trebuie să fie uh, foarte implicată. Uniunea Europeană uh, trebuie să uh, vizeze zonele de schimb, de liber schimb economic dintre Africa și Uniunea Europeană. Apoi, um, apelul la BEI pentru finanțarea de proiecte durabile și care să dea speranță în viitor. Pe continentul african mă gândesc mai ales la internet, la digitalizare, energii curate, electricitate, modernizarea infrastructurilor de sănătate și îmbunătățirea grijilor de sănătate în sfârșit implicarea sectorului privat și sprijinirea antreprenoriatului. În sfârșit, e nevoie de mai multe contacte cu factorii de decizie, dar și în rândul societății civile. Va trebui să avem un summit al întreprinzătorilor și șefilor de firme pentru un schimb de bune practici. De asemenea, forumuri ale femeilor ar putea să fie organizate pentru ca ele să se ajute în demersurile antreprenoriale. Și, în sfârșit, vreau să vă spun că femeile din Africa sunt foarte întreprinzătoare. Am avut ocazia să asist la un preforum dinaintea ultimului summit Africa-Franța, care a fost special dedicat femeilor întreprinzători din Africa. Au venit de pe tot continentul, continentul și pot să vă spun că aveau o grămadă de idei și de proiecte. Uh, și foarte bine, așadar, să punem accentul și pe aceste femei întreprinzătoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, însă, încă o dată, cu multă amabilitate, aș dori să vă rog să uh, nu aveți intervenții foarte lungi pentru GUE, domnul Scholz. Mulțumesc foarte mult! Raportoarea noastră din umbră nu este aici, dar mi-a cerut să intervin. Împărtășește pe deplin abordarea doamnei raportor, mulțumește pentru propunerea pusă în discuție și repete faptul că politicile de investiții și comerciale între UE și Africa trebuie să vizeze o abordare solidară a economiei, să nu contribuie direct sau indirect la corupție și evaziune fiscală, ci din potrivă o bună, guvernan bună guvernanță și așa mai departe, și apoi responsabilizare, clauze de due diligence și așa mai departe, pentru a avea demersuri sustenabile și să nu sporim caracterul nesustenabil al anumitor uh, practici în uh, Africa, mă refer aici și la evoluția datorii suverane și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare din partea verzilor, doamna Hautela. Uh, <laughs> pot să fiu și o vorbitoare foarte rapidă, o să vedeți. M-am regăsit în multe dintre aspectele prezentate în raportul doamnei Arena, însă putem să detaliem anumite dintre aceste puncte, așa cum uh, consider eu. În primul rând, îmbunătățirea uh, Uh, mediului de afaceri, care este direct legat de transparența guvernamentală, de lupta împotriva corupției și așa mai departe. Voi propune amendamente în acest sens. De asemenea, apreciez foarte mult ce a spus doamna de la ALDE în ceea ce privește femeile și comerțul, aspecte deosebit de importante. Și, în sfârșit, acum avem Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Este exact modalitatea aleasă pentru a invita sectorul privat să se implice în dezvoltare și cred că vom găsi o cale de mijloc, inclusiv în cooperarea noastră cu cei de la DEVE, doamna Beghin de la FDD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu mulțumesc doamnei Arena pentru munca de înaltă ținută pe care desfășurată Noi împărtășim abordarea aleasă. Vom încerca și noi să contribuim cu viziunea noastră la aceste eforturi și anume în sensul de a încerca să rezolvăm marile probleme ale Africii, o Africă care multă vreme eh, a fost eh, văzută sau de care noi am fost văzuți prea mult eh, ca un fel de bancă și atunci trebuie ca oportunitățile să fie împărtășite și între, și între europeani și între africani. Trebuie ca comerțul nostru să fie mai responsabil, așa cum am făcut-o cu mineralele și ne-a reușit și de asemenea pot să vă spun că există multe posibilități, dar și multe răspunderi care ne revin în raport cu acest uh, continent, dar nu ca să le dăm noi lecții, ci pentru a fi pe picior de egalitate inițiative care trebuie să aducă prosperitatea pe acest uh, continent și să nu uităm că e vorba de un continent care va înregistra cele mai mari taxe de, de rate de creștere economică în viitor și atunci măsurile trebuie să fie uh, Um, așa cum se impune ele. Mulțumesc uh, acum domnul David Martin. Foarte pe scurt vreau să iau cuvântul pentru că, în general, sprijin um, abordarea doamnei Arena, dar la punctul C mi se pare că se face o declarație destul de periculoasă. Preferințele generale comerciale nu au făcut nimic pentru a, spri, pentru a spori climatul de încredere în uh, țările africane și așa mai departe. Mie mi se pare că putem să spunem că GSP, GSP Plus poate n-au fost suficiente, dar nu putem să spunem că n-au făcut nimic. Este, bineînțeles, loc și de mai bine. Bineînțeles că există obstacole politice în calea comerțului și mai sunt și alte lucruri de spus, dar cred că fraza ca atare pe care am menționat-o trebuie să fie modificată. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul Comisiei pentru cea mai scurtă intervenție pe care o poate avea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o, pentru a participa la aceste discuții. Baza noastră de plecare este comunicarea pe care am pregătit-o și, bineînțeles, că într-o comunicare pot să acoperi foarte multe subiecte. Uh, acestea fiind spuse, eu pot să spun și sper că am făcut eforturi mari în această comunicare, astfel încât prioritatea absolută pe care se desprinde de acolo și pe care o urmărim este aceea că în Africa e nevoie de locuri de muncă și iar locuri de muncă. Punctul de plecare al analizei noastre uh, l-a reprezentat uh, creșterea demografică explozivă de pe acest continent și modul în care uh, asta se potrivește cu crearea de locuri de muncă um, în ultimii 10 ani. Este clar că avem nevoie până la 18 milioane de locuri de muncă anual care să fie create în Africa pentru a ține pasul cu evoluția demografică. Deci pericolele nu lipsesc și uh, trebuie să profităm de evoluțiile pozitive. Și o posibilitate de a face acest lucru pentru Africa este aceea de a stimula investițiile prin Planul European de Investiții. Și investițiile sunt așadar esențiale pentru crearea de locuri de muncă. Investiții pentru industrializare, pentru crearea de plus valoare, pentru uh, crearea de lanțuri valorice și pentru locuri de muncă decente. Acest fond de investiții are aceste trei uh, elemente. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, îmbunătățirea uh, climatului de investiții, uh, dar și crearea de proiecte viabile din punct de vedere financiar. Iată principalele noastre propuneri pentru a îmbunătăți climatul de investiții, cooperăm cu omologii africani pentru a avea principii directoare pentru investiții și pentru politicile respective. Incertitudinea este majoră în multe din, sau în anumite regiuni din Africa, așa cum s-a spus, incertitudini pentru investitori, pentru că Africa uh, reprezintă 50-45 de țări și fiecare are felul său de a proceda. Și mergând pe linia proiectului noastră de aviz, uh, dorim ca principii să impunem reducerea riscurilor pentru investiții printr-un climat de investiții mai previzibil și mai propice. Și pentru o dezvoltare durabilă ne dorim bune practici care să fie promovate, cum ar fi transparența, certitudinea juridică, statul de drept um, și răspunderea corporată. Ele nu au apărut din senin, ci ele sunt uh, impuse din reflexii la nivelul UNCTAD, ACP și așa mai departe. Ideea este de a avea un acord general de principiu, nu ceva impus de sus în jos, Uh, Africii, ci niște principii care să fie puse în discuție și adoptate de Africa pentru a avea un uh, climat uh, potrivit. Și acum dau cuvântul imediat doamnei raportor, doamna Maria Arena. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Aș dori să dau asigurări lui David Martin, în primul rând, când spunem că măsurile sau preferințele comerciale nu au permis industrializarea Africii. Spunem asta pentru că, da, nu a fost suficient acest efort și ideea era că nu este un dispozitiv suficient. Uh, e nevoie și de alte instrumente pentru ca să ajungem la o industrializare uh, în Africa. Am putea așadar să reformulăm uh, această frază, dar într-un aviz avem foarte puțin spațiu de manevră, literalmente, și atunci trebuie să privilegiem concretețea. Mulțumesc foarte mult și Comisiei Executive pentru intervenția sa. Cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Într-adevăr, comerț în slujba creării de locuri de muncă. Știm că problematica demografică este foarte importantă în Africa, la fel de importantă ca și problema migrației. Ați vorbit despre UNCTAD, care face niște recomandări și da, într-adevăr, trebuie să găsim un numitor comun între strategiile noastre și cele care apar în sistemul ONU. Și suntem pe deplin uh, pe acești lumegime de unde, așa cum vă spuneam, așa cum suntem de acord și cu ce au spus ceilalți colegi, vom pregăti împreună, practic, și vom completa acest mic aviz și cu siguranță vom ajunge la un aviz uh, așa cum trebuie, uh, cu un pic de efort. Mulțumesc foarte mult, sunteți optimistă de deadline pentru amendamente prim, 1 septembrie la ora 12, foarte strâns. Dragi colegi, nu uitați că avem